Intervenție fără microfon. Ist äh, für die uh, Entwicklung der Region. Äh, ideea este ca în această regiune să se aducă stabilitatea, să există condiții de trai mai bune, uh, garanta uh, securitate și așa mai departe și uh, în legătură cu migrația. Atâta timp cât nu există evoluții sociale, nu avem un stat stabil și apoi nu putem vorbi despre o, co- o co- cooperare demnă de uh, acest nume, care să uh, nu-i mai încurajeze pe oameni să vină pe Marea Mediterană și să moară acolo. Uh, trebuie să, uh, deci în ce privește zona Saharei, domnul uh, raport Bonifei a făcut o treabă foarte bună. E foarte bine ca aceste țări să coopereze, să le stimulăm să se dezvolte între ele. Noi tot timpul avem o abordare colonială așa în Europa și domnul comisar spunea că trebuie să stimulăm cooperarea transfrontalieră pentru ca să existe o interconectare în aceste țări, să existe relații comerciale între aceste țări care să să fie uh, sprijinite, astfel încât aceste țări să ajungă într-o situație uh, politică sau economică mai bună uh, pentru ca situația să fie îmbunătățită. Cred că este vorba de vecinătatea noastră directă, care împărtășesc cu noi Mare Nostru, Marea Mediterană. E nevoie de cooperare și de aceea consider că este foarte important să depunem eforturi și este și în interesul nostru să sprijinim aceste țări ca ele să se dezvolte. Situația să fie mai bună pentru oamenii de acolo. Este condiția necesară pentru ca uh, ei, pacea să domnească în jurul uh, Mării Mediterane și uh, să consolidăm democrația și stat, uh, drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumim! Acum, în numele grupurilor socialiștilor și democraților, are cuvântul doamna Ana Gomes. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Manifestațiile din Argelia ne arată că am învățat puțin de pe urma primăverii arabe. Uh, spunem că Libia are un guvern că guvernul lui Sisi torturează mai mult decât guvernul lui Mubarak și așa mai departe. Dacă Europa are o strategie care nu include toată această regiune, MENA, și dacă nu ține cont de democrațiile sau populația care cere aceste valori, atunci nici nu ajutăm aceste popoare uh, înfrățite cu noi și nici nu ne susținem interesele incluzând aici securitatea noastră care depinde de cea a acestor țări și de posibilitățile de ocupare și economice pentru populația din aceste țări. De aceea sunt atât de importante elementele uh, pe care le-a prezentat domnul Benifei în raportul său. În primul rând e nevoie de dialog politic, respectarea drepturilor omului, a femeilor, a minorităților și în special să cerem politici integrate care să pună capăt uh, mafiei de uh, trafic cu persoane care au legătură cu grupările teroriste, ce se finanțează prin offshore-uri uh, care sunt consimțite de către Uniunea Europeană. Pe de altă parte, trebuie să punem în capăt vânzărilor de arme din partea statelor membre către regimuri dictatoriale sau grupări teroriste care până la urmă se întorc împotriva noastră în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum în numele grupului ECR, domnul Cerneschi. Domnule președinte, dziękuję bardzo. Pani... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Cred că trebuie să ne tragem niște învățăminte ca urmare a primăverii arabe. Și una dintre învățăminte este mm, și uh, abordarea pripită a situației din regiune, pentru că adesea um, se întâmplă să sprijinim uh, o putere politică care, pe termen lung, se dovedesc că a fi că nu sunt cele potrivite, ba chiar sunt cele care generează uh, probleme și mai mari uh, înainte. Și cred că realismul și pragmatismul sunt cât se poate de necesare în uh, abordarea noastră, precum și în uh, abordarea acestor situații. În al doilea rând, trebuie să-i sprijinim în special pe aceea care împărtășesc uh, valorile noastre. Trebuie însă să ne asigurăm că nu uh, sunt niște măsuri care să ne defavorizeze pe noi. Președintele, mulțumesc, uh, stimate coleg, și acum, în numele ALDE, are cuvântul uh, doamna Șache. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. E unul dintre primele subiecte de care m-am ocupat uh, în calitate de uh, eurodeputat și cu care închid mandatul. Uh, primăvara arabă, de fapt, este vorba de protestele oamenilor care se ridică împotriva unor guverne corupte care uh, nu le permit uh, să uh, își trăiască cum trebuie viața. Uh, oamenii luptă pentru aceste valori foarte importante și oamenii aceștia merită un sprijin european puternic. Uh, uh, dacă nu uh, influențează situația din vecin, nu înseamnă că nu ne influențează pe noi. Și tot timpul mă gândesc că la această situație cu un gust amar. Am ratat o oportunitate. Dacă Europa s-ar implica mai mult pentru drepturile populației tinere din Orientul Mijlociu, cum ar fi evoluat situația? Nu trebuie să dăm uh, doar uh, bani, ci și atenție. De aceea solicităm un uh, plan major pentru Orientul Mijlociu pentru a investi în uh, drepturile femeilor și a minorităților pentru educație și așa mai departe. Pentru că după ani de uh, regimuri autoritare, tranziția este dificilă, dar merită să investim în ea în aceste țări. La un moment dat, Uniunea Europeană uh, a acționat diferit. Războiul din Siria și uh, toți, uh, toate persoanele pe care le-a trimis în Europa a, ne-a făcut uh, să facem uh, un, um, un calcul foarte uh, la rece. Am transferat însă răspunderea altora în schimbul banilor Uh, am dat bani acelor, uh, acelorași dictatori care uh, fac ca oamenii să-și părăsească țara. Dacă ne uităm la Algeria astăzi, ne dăm seama că cercul s-a închis. Egiptul, ca și Turcia, sunt o bombă cu ceas. Libia este un stat eșuat, ceea cum am, cum am spus, războiul din Siria face ravagii. Și, din păcate, este păcat că Europa nu este un actor cheie pentru a rezolva acest război. Există învățăminte dureroase, dar importante, legate de primăvara arabă în legătură cu rolul nostru în lume. Cred că ar trebui să continuăm să ne îmbunătățim uh, politicile și să nu ne dăm înapoi uh, din fața răspunderii noastre, pentru că destinele noastre sunt legate de cele ale popoarelor din Orientul uh, Mijlociu. Mulțumesc! Mulțumim! Acum, în numele grupului Versilor, are cuvântul domnul Jordi Sole. Un minut, vă rog. Gracias, Mulțumesc, domnule președinte. Marile speranțe și nevoile sau cererile care au adus uh, primăvara arabă au rămas fără răspuns până în ziua de astăzi. Cauzele profunde ale mobilizării populare, inegalitatea, lipsa de oportunități, autoritarismul, corupția, șomajul, toate acestea sunt încă nerezolvate și mai mult decât atât, situația în unele din aceste țări s-a deteriorat. Răspunsul dat de Uniunea Europeană după primăvara arabă, nici el n-a fost la înălțimea așteptărilor. A lipsit o adevărată viziune, au lipsit uh, răspunsuri ambițioase și deseori statele membre au acordat uh, întâietate intereselor uh, private sau speciale și nu au ajuns la o intervenție coordonată și coerentă. Drepturile omului și procesul de democratizare ar trebui să fie în centrul politicii UE pentru regiunea MENA, pentru că statele autoritare sunt uh, în sine fragile, iar prosperitatea în regiune nu se poate aduce fără un sistem democratic care să respecte drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum în numele grupului GUE, NGL, Domnul Viegas, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. La opt ani după primăvara arabă, trebuie să recunoaștem că nefericirea oamenilor a fost exploatată de către puterile din vest. Statele de acolo sunt acum și mai puțin stabile, mai nesigure și am observat uh, intervenție militară în Libia, în Siria, iar imperialismul a dus la o destabilizare completă a părții respective a lumii. Regimul autoritar uh, a devenit și mai puternic, există trafic de ființe umane și, de asemenea, tot felul de alte activități care pot fi asociate cu crima organizată. Toate aceste lucruri nu se întâmplă accidental, ci fac parte dintr-o strategie mai largă de dominare a resurselor energetice care sunt atât de importante în toate părțile lumii. În această rezoluție observăm o lipsă de critică referitoare la rolul UE, NATO și a Statelor Unite în zona respectivă. Noi, grupul nostru, condamnăm uh, utilizarea drepturilor omului și facem apel la uh, a da înapoi puterea oamenilor. Mulțumesc, uh, domnule Viegas, și acum în numele ENF, domnul Schaffhauser, un minut. Primăvara arabă nu a fost o primăvară, ci o iarnă, o iarnă lungă a morții și a distrugerii. A fost iarna islamistă din care regiunea nu mai iese. Și dacă astăzi eh, se apar eh, timide eh, primii muguri, e pentru că islamiștii revoluționari au fost bătuți de către armata din Egipt sau de către rușii iranieni în Siria. Totul împotriva voinței Uniunii Europene. Susținuți de către americani și de europeni, frățiile musulmane în Egipt și în Tunisia, salafiști în Siria, ambii împreună în Libia, au uh, adus uh, violență și uh, regiunea nu iese din haos. Raportul Benifei susține că aceste evenimente erau, au fost democratice. De fapt, au fost teleghidate ca toate revoluțiile de culoare din Europa de Est. Uh, soluția nu uh, se află nicio într-o democratizare din exterior, uh, ci din contră în consolidarea puterii statelor, care singurele sunt garanții stabilității și ai păcii. Mulțumim! Are acum cuvântul domnul Balțo, un minut. Please. Elnök úr, köszönöm a szót. Az arab tavaszról és Mulțumesc, domnule președinte. Raportul asupra primăverii arabe și consecințele sale ne arată că ce s-a întâmplat în 2014 uh, a fost un eveniment uh, pozitiv, chiar dacă astăzi mai sunt încă probleme. Însă realitatea este că primăvara arabă a fost un proiect american cu intervenție britanică, franceză și americană, bineînțeles. Ce a urmat a fost o adevărată anarhie. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în Libia după 8 uh, ani, iar consecințele cele mai grave sunt fluxurile migratorii ilegale care pun în pericol identitatea și cultura, precum și siguranța Europei. Sunt numeroase probleme în Uniunea Europeană pe care le-am putea prezenta aici, de exemplu problema nerezolvată a minorităților și altele. Dacă vorbim despre primăvara arabă, măcar ar trebui să vorbim despre realitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Preda, pentru un minut și jumătate, vă rog. Funcționează acum. Mulțumesc. Care este bilanțul uh, primăverii arabe? Bilanțul este amestecat. Nu cred că putem să comparăm evoluțiile din regiunea respectivă cu revoluțiile împotriva comunismului de la uh, sfârșitul anilor 90 uh, sau cu Revoluția Portocalie, așa cum spunea portavocele uh, Kremlinului. În ce privește regiunea respectivă, în Maghreb, există țări care doresc să continue de, calea spre democrație, precum Tunisia, dar există și alte țări care nu reușesc să înfăptuiască reformele credibile și durabile nu putem vorbi de o sincronizare a procesului de democratizare, precum uh, s-a întâmplat în țările din uh, Europa de Est și din centrul Europei, cum s-a întâmplat în anii 90. Uniunea Europeană trebuie să susțină mișcările democratice uh, care se nasc acolo pentru a însoți reformele economice care să permită tinerilor să aibă locuri de muncă. Strategia noastră a dat roade uh, Ă, sigur, în funcție de țară și de contextul respectiv, eu sunt convins că condiționalitatea este abordarea pozitivă. Trebuie ca respectarea drepturilor omului și a statului de drept să fie o chestiune crucială în relațiile noastre cu partenerii aceștia. Dar ă, trebuie să mai îmbunătățim și ă, unele aspecte. Coerența, inclusiv tendința statelor europene de a acționa bilateral în afara cadrului bilateral de fiecare dată când avem de-a face cu o criză, Uh, sprijin acordat uh, Rusiei, care susține la rândul său uh, regimurile dictatoriale. Vocea noastră trebuie să fie mai convingătoare. UE ar trebui să se implice în reconstrucția Siriei, care nu se va poate face fără susținerea financiară și sprijinul nostru politic. Mulțumesc pentru uh, încredere, prezidente, spune domnul Preda. Mulțumesc, domnul Preda. Adesso la parola Doamna Ghil, acum un minut și jumătate. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu opt ani, speranțele erau mari pentru o regiune MENA, democratică și inclusivă. Însă, din păcate, realitatea acum este alta. Principalul factor a, care a dus la asta a fost uh, legat de șomaj în uh, rândul tinerilor a, uh, și nemulțumiri. În loc să facă față acestor provocări fundamentale, Uniunea Europeană s-a centrat doar pe chestiunea gestionării migrației, o viziune foarte îngustă și aceasta a dus la frustrări în vecinătatea sudică a Europei. Domnule comisar, am primit e mail din circumscripția mea în ceea ce privește abuzuri și încălcarea drepturilor omului față de imigranți. Ce a făcut Uniunea Europeană pentru a ancheta aceste, aceste chestiuni? În al doilea rând, susținerea UE pentru regiunea MENA, pentru a se dezvolta din punct de vedere economic și democratic, cum ne-am centrat pe procesul de luare de decizie și pentru un acces mai bun, în special uh, pentru tineri și pentru a lupta împotriva corupției. În al treilea rând, influența Rusiei în regiune s-a extins. Cum am răspuns noi pentru a avea o viziune geostrategică ambițioasă? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum pentru un minut, domnul Iurec. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne, stimați domni. Primăvara arabă este un eveniment foarte important. O lecție foarte importantă pe care nu trebuie să o uităm. O lecție a responsabilității. Aici nu este vorba despre un realism politic abstract. Nu, este vorba despre responsabilitatea față de oameni. Pentru că Primăvara arabă reprezintă războiul civil din Siria. Este un uh, război care este, în care uh, luptă se luptă până la ultimul uh, cetățean sirian. Este un război civil și în Libia, dar este vorba și despre contextul în care s-a declanșat. Și eu sunt de acord cu aceia care au spus că ar trebui să ne angajăm pentru dezvoltarea Magrebului. Da, dezvoltare, dar asta nu înseamnă că trebuie să intervenim în conflicte, al cărui final nu putem să îl prevedem, mai ales pentru că vedem în prezent care sunt rezultatele. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Și acum uh, dau cuvântul domnului Columbie, Un minut, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dumnezeu Uh, se spune că râde de oamenii uh, um, care cred că pot face ce vor. Uh, acest citat mă distrează. Mă uit la colegii dezamăgiți la 5 ani după ce numesc primăvara arabă. Cu complicitatea guvernului Obama ați lansat războaiele din Siria și din Libia cu consecințe nefastoase de la ridicarea terorismului islamic până la uh, migrația pe care o, uh, cu care ne confruntăm astăzi. Uh, Sarkozy, de exemplu, va trebui să uh, dea seama la un moment dat. Uniunea Europeană s-a marginalizat uh, în lumea arabă și a susținut pe perdanții în Siria și în Egipt și a contribuit în numele democrației la prăbușirea Libiei cu consecințele pe care le cunoaștem astăzi. Uniunea Europeană a arătat încă o dată care este funcția sa adevărată, respectiv că susține mondialismul Uh, iar popoarele respective trebuie să uh, sufere uh, consecințele politicii sale negative. Doar suveranitatea statelor reprezintă soluția pentru popoare și pentru regiune. Mulțumim! Acum are cuvântul domnul Milan Mon. Un minut și jumătate, vă rog. Mic, micro cu microfonul, rog. Nu se aude. Mulțumesc, domnule președinte. Vecinătatea ă, sudică este extrem de importantă și, din păcate, în ultimii ani, această primăvară arabă nu a dus la uh, niște state democratice și prospere. Din potrivă, toate aceste state se confruntă cu probleme foarte grave, politice, economice, sociale și așa mai departe. Uh, aceste țări trebuie să fie o adevărată prioritate pentru instituțiile noastre. În ultimii 20 de ani am acordat o atenție deosebită țărilor din estul Europei și țările vecine din sud s-au simțit oarecum abandonate. În ziua de astăzi, cei care cresc mai mult sunt uh, țările din Golf și totuși avem foarte multe în comun. Securitate, migrație, schimbare climatică, aprovizionare cu energie, lupta împotriva terorismului, fluxuri comerciale importante pe care trebuie să le menținem, investiții și altele. Mai mult, dialogul politic cu aceste țări ar trebui să crească atât la nivel bilateral cât și multilateral și aici avem și Uniunea pentru Mediterană, care are deja 10 ani și n-a fost destul uh, utilizată, în ciuda perspectivelor pe care le oferă și care, din păcate, cu consecințele primăverii arabe nu a putut aduce prea mult. Totuși, sunt multe state membre, cum ar fi, de exemplu, Spania, țara mea, care au legături foarte puternice cu aceste țări, din motive geografice și istorice. Cu toții ne îndreptăm în aceeași direcție, dialog, cooperare, uh, un flux comercial care să aducă diversificare, ajutoare pentru formarea tinerilor și multe altele. Aceste țări ar trebui să fie o prioritate absolută pentru statele membre și pentru Uniune. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Milan Mon, și acum dau cuvântul domnului Tocheș pentru un minut. Elnök úr, föltétlenül elismerésre méltó. Domnule președinte, este cât se poate de lăudabil că Uniunea Europeană se străduiește în Orientul Mijlociu și în Africa de Nord, deci în o regiune în care au existat foarte multe crize, să contribuie la configurarea viitorului acesteia. Depășirea crizei migrației uh, din uh, zonă este în interesul tuturor. Este în interesul țărilor de origine, a țărilor de tranzit și a țărilor uh, de destinație. Deci este în interesul comun al Uniunii Europene, a țărilor din Africa de Nord și a celor din Africa subsahariană. Uniunea Europeană trebuie să își reorganizeze politica migraționistă care până acum a eșuat. Migrația ilegală trebuie oprită și asta prin combaterea cauzelor care au provocat-o și de asemenea printr-o alianță internațională și prin susținere oferită țărilor de origine. Noi nu ar trebui să exportăm problemele de acolo, ci să oferim ajutor la fața locului. Acesta este modelul pe care îl promovează Ungaria. Președintele, mulțumesc. Apro la procedura de catch the eye, ho ricevuto una sola richiesta. Trecem acum la procedura catch the eye. Există o solicitare de intervenție. Julie Ward. Mulțumesc, domnule președinte Aș vrea să fac un comentariu important. Atunci când a început primăvara arabă, statele membre au ratat oportunitatea de a, a dezvolta un instrument care să se bazeze pe drepturile omului. Am abandonat această generație de tineri, acordând întâietate intereselor economice și neajutându-i în speranțele lor către democrație. Am fi putut fi ambițioși, dar am preferat să ne protejăm propriile interese. Le-am cerut uh, vecinilor noștri să se ocupe de migrație pentru noi. Am închis frontierele, am continuat cu vânzarea de arme și am închis ochii în fața situației în continuă deteriorare a activiștilor pentru drepturile omului și a situației tragice a femeilor și a grupurilor LGBTI. În schimb, în Argelia am văzut că societatea dorește să se manifeste în mod pașnic. A sosit momentul ca Uniunea Europeană să susțină drepturile omului în Orientul Mijlociu, în Africa de Nord și peste tot în lume. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului comisar Han în numele înaltului reprezentant. Vă rog! Thank you very much. Grazie. Um, mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc în primul rând uh, pentru contribuțiile dumneavoastră pline de inspirație. A fost această dezbatere a fost uh, rodnică, s-au exprimat multe puncte de vedere. Raportul solicită o cooperare îmbunătățită între statele membre și uh, noi să ne axăm pe evoluții sociodemocratice, uh, drepturile omului și pe democrație care toate sunt priorități pentru noi. Vom nota preocupările dumneavoastră și propunerile dumneavoastră și vom uh, continua să facem tot ce ne stă în putință pentru ca uh, Marea Mediter- uh, zona mediterană să fie un loc al dialogului în folosul ambelor țărmuri, dar aș dori să uh, mă refer la intervenția domnului Bro, care ne-a părăsit deja. Uh, e vorba de cooperare interregională între țările respective Potențialul aici uh, este imens, dar încă o dată vă mulțumesc uh, pentru acest raport care este uh, o contribuție importantă pentru activitatea noastră în regiune. Mulțumim foarte mult și acum, înainte de a da cuvântul uh, domnului raportor Benifei, aș dori să vă spun că Cu mare plăcere aș fi participat uh, la dezbatere. A trebuit să înlocuiesc un coleg, dar doream să vă felicit pentru dezbatere. Vă rog. Le parole apena pronunciate. Vorrei ringrazia. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc pentru ceea ce ați spus. Doresc să-i mulțumesc comisarului Han pentru contribuția sa la această dezbatere. Și, bineînțeles, uh, tuturor colegilor care au contribuit de asemenea la această discuție. Aș vrea să mă adresez din nou domnului comisar. Sunt uh, convins că vom reuși să reținem observațiile dumneavoastră și, de asemenea, raportul. Permiteți-mi să menționez uh, Comisia FAM, pe doamna Arena, raportoarea care nu a fost prezentă astăzi aici, dar care a venit cu un aviz care a fost extrem de util un uh, aviz cu un impact important asupra raportului atunci când a venit vorba despre rolul femeilor în uh, societate, reziliență și uh, politică de vecinătate. Pentru că este foarte important că a existat o revizuire a raportului din 2015 și s-a ținut cont de uh, situația diferită din cele opt țări. Um, Respectiv, nu s-a încercat uh, tratarea identică a acestor țări și s-au uh, identificat priorități uh, punctuale. Vreau să subliniez că raportul clarifică faptul că noi considerăm că acesta nu ar trebui să ducă la un nivel mai scăzut de influență în relația cu țările partenere. Condiționalitatea trebuie aplicată cu mai multă strictețe. Nu ar trebui să ascultăm numai vocea autorităților din aceste țări. Dacă ne dorim mai multă rezistență, trebuie să ascultăm și vocea societății civile, ba chiar mai cu atenție. Ați menționat Siria și uh, domnul comisar s-a referit de asemenea la ea. Societatea civilă ar trebui să fie un uh, stakeholder uh, care are rol de conducător atunci când vine vorba despre respectarea drepturilor omului și despre protejarea minorităților și a grupurilor vulnerabile. Sunt încrezător că raportul va fi adoptat pentru că vorbim despre o moștenire importantă a Parlamentului European într-una dintre cele mai importante uh, domenii pe care le abordăm. Președintele, mulțumesc pentru această dezbatere, mulțumesc tuturor celor care au participat până la sfârșitul acestei discuții. Uh, suspendăm acum ședința și uh, vom continua mâine. Si terrà domani, mercoledì 27 marzo 2019, dalle 9 alle 14.30 e dalle 15 alle 24. L'ordine del giorno. Mâine, uh, plenara va începe la 9 dimineața. Ordinea de zi este disponibilă pe internet, pe site-ul Parlamentului. Ședința se încheie. Ne vedem mâine. Noapte bună!